tehnologia în statele terțe. Patru minute pentru raportoare mai întâi de toate. Yes, it's working. Technology is great. Da, tehnologia, ce lucru minunat. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Timmermans, mulțumesc și raportorilor din umbră Ma, um, a fost pentru mine o plăcere să discut despre acest raport și să colaborez cu colegii și vreau să mulțumesc oamenilor de peste tot din lume care au trimis sugestiile și impresiile lor și le-au făcut online și noi am votat acest raport cu mare majoritate în Comisia de Afaceri Externe și sper că o să-l votăm cu o și mai mare majoritate mâine în Parlament. Tehnologia este minunată, dar uh, poate să permită uh, progresul drepturilor omului, dar poate să le și restricționeze. E ușor să faci să avanseze drepturile omului uh, datorită um, accesului la noile tehnologii, dar în același timp, atunci când accesul este restricționat, apare cenzura, monitorizarea la distanță, <clears throat> supravegherea, toate se bazează pe tehnologie. Sistemele tehnologice pot însă să fie prost folosite și devin adevărate instrumente pentru a încălca drepturile omului. Oamenii sunt urmăriți, practic, 24 din 24 convorbirile telefonice și um, comunicațiile electronice pot să fie interceptate. Toate aceste abuzuri trebuie să um, nu mai poate continua. De aceea, atunci când tehnologia este folosită pentru a se încălca drepturile omului, indiferent dacă um, aceste încălcări uh, sunt comise de către un individ, o companie sau un guvern, trebuie să se ia măsuri. Și toate aceste aspecte uh, um, care pun probleme trebuie să fie abordate la nivel legislativ în Uniunea Europeană pentru că știți că o bună folosire a tehnologiilor este vitală atât pentru securitate cât și pentru protejarea drepturilor omului. Trebuie să existe un echilibru între justiție și libertate, între uh, încălcările fiele și limitate ale drepturilor omului în numele apărării securității. Iar toate sistemele create în scopuri de securitate nu ar trebui să se poată vinde pe piața liberă, inclusiv cele care au fost concepute în Uniunea Europeană. Eu sunt convinsă de faptul că noi, la instituțiile europene și cei de la Serviciul European de Acțiune Externă, se luptă pentru a-și apăra proprii cetățeni și proprii diplomați de exact aceste sisteme de interceptare pe care le folosesc rețelele criminale, serviciile de informații secrete și hackerii cu um, intenții um, ilegale. Toți folosesc tehnologii care de fapt inițial au fost concepute sau fabricate în Europa, deci noi trebuie să fim foarte vigilenți când le comercializăm sau dăm acces terților la aceste uh, tehnologii. Atunci când o companie franceză uh, de exemplu, furnizează servicii digitale uh, uh, pentru um, țări precum Rusia sau Afganistan sau când uh, se pot foarte ușor pirata parolele um, și identitatea utilizatorilor, um, ar trebui să ne punem întrebări. Nu este normal să se creeze atâtea uh, situații dificile și um, care reprezintă o amenințare uh, prin folosirea, cum spuneam, a tehnologiilor europene. Ar trebui ca rolul pe care îl joacă tehnologiile uh, să fie, cum spuneam, în serviciul drepturilor omului și în raport există multe idei concrete în acest sens. Unele recomandări spun, de exemplu, că nu ar trebui să fie uh, pedepsite toate metodele alternative de um, conectare, de criptare, de evitare a interceptării și a urmăririi. Și trebuie să existe de asemenea posibilitatea comunicării, um, protejării comunicărilor jurnaliștilor pentru a-i proteja pe ei și a le proteja sursele. Tehnologiile trebuie să fie folosite pentru creșterea cunoștințelor și pentru protejarea drepturilor omului și noi trebuie să fim uh, lideri în acest domeniu și să dăm exemplu. Mulțumesc! Trecem la sesiunea de catch the eye. Stimați colegi, vă spun încă de pe acum că pentru fiecare dintre rapoarte am să dau cuvântul la maxim 5 persoane în cadrul sesiunii de catch the eye. Acum dau cuvântul pentru un minut domnului Polceac și vreau de asemenea să spun că colegii care deja au luat cuvântul la o dezbatere s-ar putea să nu mai primească cuvântul și la următoarea. Aveți cuvântul. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc pentru acest raport, care este unul foarte important, după părerea mea, și merge direct la țintă. Însă, întrebarea este câți bani uh, ne costă vânzarea propriei noastre conștiințe, câți bani sau pentru câți bani companiile sunt gata să-și vândă propria conștiință. Unele companii se dedau la niște activități care nici uh, nu ar fi uh, de acceptat în alte părți nu trebuie să transferăm informații în fel și chip în alte țări dar, pe de altă parte, avem drepturile omului, drepturi fundamentale și acestea sunt foarte importante și sunt mult mai importante decât uh, indici, cum ar fi șomajul sau PIB-ul. Și nu toată lumea împărtășește valorile noastre. În orice caz, trebuie să găsim o linie de echilibru. Mulțumesc pentru raport. Mulțumesc. Domnul Caputoare are pentru un minut, are cuvântul doamnă președinte. Această propunere de rezoluție arată care sunt riscurile de încălcare a drepturilor omului din cauza folosirii noilor tehnologii și mai ales a internetului. Se arată foarte clar că în anul trecut, din 2000 de declarații înregistrate în ce privește uh, folosirea noilor tehnologii, uh, au existat foarte multe riscuri uh, uh, identificate și dovedite de folosirea abuzivă a noilor tehnologii. Și știți că, în ceea ce privește drepturile omului, chiar și simpla folosire uh, în scopuri nobile a acestor tehnologii poate să facă ca fiecare dintre noi să fim mai expuși și mai vulnerabili. Se poate trece foarte ușor de la un act legal la unul ilegal și ar fi bine să avem o legislație care să uh, um, acopere toate aspectele și să nu încace în același timp principiile de etică. Ar trebui să existe o participare uh, responsabilă a tuturor actorilor implicați și mai ales trebuie să implicăm sectorul privat. Thank you. Mulțumim. Domnul Giacovic, acum un minut. Hvala lijepo, gospođo predsjedavajuća. Vă mulțumesc. Vreau să o felicit pe doamna Șache pentru acest raport din capul locului vreau să spun că, bineînțeles, internetul a deschis uh, noi spații ale libertății. Dar uh, îmi amintesc uh, de Nobel care a inventat dinamita gândindu-se că ea va servi unor scopuri nobile, dar prea bine știm cât de des folosită a fost dinamita în războiuri în războaie. Același lucru s-a întâmplat și cu internetul. A deschis uh, noi posibilități de libertate, dar și uh, uh, căi în direcția abuzurilor. Știm prea bine, o serie de dictaturi au folosit internetul și Uniunea Europeană a negociat cu aceste dictaturi. Tocmai de aceea e bun acest raport, pentru că el cere evitarea tuturor abuzurilor pe viitor. Sper că uh, Comisia îl va folosi pe viitor. Doamna Hautala. Uh Uh, um, doamnă președinte domnule vicepreședinte al comisiei este foarte clar că tehnologiile de informare și comunicare țin de chestiunea drepturilor omului și sunt uh, bineînțeles uh, și o cale de a proteja drepturile omului dar și o cale de a le încălca este o capcană inclusiv pentru militanții pentru drepturile omului. Doamna că a produs un raport foarte interesant în acest sens și trebuie să recunoaștem că anumite firme, anumite companii dau dovadă de oarece complicitate și ele sunt bazate aici în Uniunea Europeană și ne dăunează proprii noastre reputații când vine vorba de relațiile pe care dorim să le avem cu țări cum ar fi Belarus, Turkmenistan, Uzbekistan, să nu vorbim de firme care sunt deja citate, Nokia, Siemens, care sunt vinovate de astfel de practici. Uh, în raport se spune că furnizorii de rețea de servicii trebuie să știe foarte clar uh, care sunt uh, conexiunile între sistemele lor și cele ale regimurilor opresive. Trebuie să fim foarte clar despre ce vorbim aici. Domnul Arno, Arno un minut. Uh, de fapt există multe lucruri bune în acest raport și eu cred că trebuie să fim foarte prudenți astfel încât să nu existe cenzură atunci când este nevoie de ea, mai ales pe internet. Dar uh, cred de asemenea că guvernele naționale pot să facă acest lucru mult mai bine decât uh, uh să existe dictate din, de la Bruxelles. Uitați-vă la liniatul 17 din acest raport. Uh, Acolo se vorbește despre faptul că trebuie să impunem valorile noastre occidentale țărilor terțe. Aceasta trebuie să fie o condiție prealabilă comerțului cu aceste țări terțe. Nu este doar o idee inacceptabilă, ci este și o dovadă de aroganță, aroganță pentru că presupune că noi știm mai bine cum trebuie să se facă le și să le spunem lor cum trebuie să se comporte este o încălcare a suveranităților și eu nu pot să votez pentru un raport care conține o asemenea frază. Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului uh, uh, vice, vicepreședinte al Comisiei Timmermans. I really want to... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei Șache pentru acest raport excelent. Este un uh, raport care mi-aduce aminte de un autor, uh, un autor care în uh, romanul, romanele sale explorează reversul medaliei acestor ticuri. În raport vin, sunt propuse o serie de soluții și de măsuri. Comisia, într-adevăr, vrea ca Uniunea Europeană să lupte pentru uh, crearea unei relații echitabile între internet, uh, libertățile tehnologiilor și uh, comerț. Uh, strategia privind piața unică conține deja astfel de idei. Uniunea Europeană vrea să promoveze drepturile omului în toate sectoarele cheie, dată fiind importanța crescută a ticurilor în viața cotidiană și dată fiind uh, extinderea accesului la internet și telefonie mobilă, promovarea drepturilor omului uh, offline și online uh, sunt uh, la baza încercărilor noastre de a promova democrația și drepturile omului la nivel mondial. Tocmai de aceea suntem de acord cu poziția Parlamentului European. Ticurile sunt esențiale în încercarea noastră de protejare a drepturilor fundamentale. De asemenea, suntem de acord cu îngrijorarea exprimată în raport, cum că libertatea expresiei, uh, libertatea sau dreptul la viață privată, etc., au fost încălcate adeseori, date fiind uh, cenzura, uh, supravegherea ilegală, colectarea de date cu caracter personal, măsuri care au fost adeseori demarate la nivel sau pe plan larg. Prin urmare, cu toții trebuie să luptăm împreună pentru protejarea drepturilor fundamentale. Trebuie să promovăm uh, uh, crearea de măsuri uh, supranaționale care să fie folosite de către autoritățile capabile pentru, co- pentru sprijinirea, până la urmă, a drepturilor fundamentale, atât online cât și offline. Aceste principii, bineînțeles, trebuie să fie reiterate întotdeauna de statele membre și de către instituțiile europene în relațiile cu statele terțe. Tocmai de aceea suntem atât de încântați de numirea uh, unui uh, raportor special al, al ONU pe tema vieții private. E important ca reacția noastră la atacurile teroriste să nu se transforme într-o limitare a drepturilor fundamentale. Agenda, agenda pentru securitate la nivel european, care a fost adoptată anul, anul acesta, a arătat cât se poate de clar că Comisia va, res, va evalua toate măsurile puse în aplicare din perspectiva drepturilor fundamentale și a respectării acestora. Uniunea Europeană va sprijini întotdeauna activiștii, societății civile, jurnaliștii, îi va ajuta uh, pe aceștia să folosească tigurile pentru a lupta pentru, pentru pace. De asemenea, Uniunea Europeană a lansat două noi proiecte independente pentru mass media independentă. Avem un centru european pentru libertatea mass mediei și acest proiect a fost sprijinit de către Parlamentul European. Proiectul nostru se va referi la toate cazurile de abuz din statele membre și din statele învecinate. Va ajuta, uh, bineînțeles, uh, jurnaliștii în pericol în pericol. De asemenea, vom adopta sancțiuni care vor uh, face imposibilă utilizarea acestor tehnologii uh, moderne de către dictatori. Pe lângă sancțiunile împotriva statelor, uh, Uniunea Europeană își reevaluează exporturile de tehnologii sensibile care ar putea fi folosite pentru încălcarea drepturilor fundamentale. În decembrie 2014 am introdus noi controle cu privire la exporturile uh, de software intrusiv și, de asemenea, cu privire la exporturile de tehnologii de monitorizare. În continuare, analizăm uh, posibilitatea de a extinde controlele la export cu privire la toate instalațiile care ar putea fi folosite în vreun fel sau altul pentru supravegherea telecomunicațiilor sau altor tipuri de comunicări. După cum spune doamna raportor, într-adevăr e important ca Uh, impactul tehnologiilor să fie bine înțeles și uh, reflectat în toate politicile Uniunii Europene. Comisia împreună cu SAE uh, colaborează în această direcție. Ticurile trebuie să fie folosite pentru a promova libertatea și democrația la nivel internațional și aceasta este responsabilitatea noastră a tuturor uh, a societății civile, a guvernelor, a instituțiilor, a persoanelor fizice. Uniunea Europeană tocmai de aceea își va reitera angajamentul de a oferi asistență și acces, de asemenea, la ticuri tuturor celor care au nevoie de acest acces. Doamna președinte, mâine vom vota acest raport, dezbaterea se